un vot cu ușile închise și hotărârea a fost ca domnul Vesberg să fie ales, să fie confirmat ca membru al Curții de Conturi. Odată ce am făcut acest anunț, vom trece direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2012 Raportorul pentru aviz este domnul Iorgo Ceațimarcachis, care are o serie de comentarii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să informez colegii că amendamentul 8 din partea domnului Coțolino a fost retras și de asemenea amendamentul 10, dat în faptul că 8 dispare. Așadar, dacă prima parte a amendamentului 9 se adoptă, e vorba de amendamentul domnului Cătălin Ivan, devine caduc și amendamentul 10. Cel puțin așa am înțeles eu lucrurile. Mă uit la secretariat, mi se confirmă, Doream să vă informez cu privire la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Iată că mai dorește cineva să intervină. Aveți cuvântul, domnul Gher. Ähm, wir haben ähm, als S&D Arbeitsgruppe in unserer Vorbereitung în uh, pregătire, în cadrul grupului de lucru, decisesem să retragem și amendamentul 3 al domnului Balciti și să susținem amendamentul doamnei Macovei. Köszönöm szépen. Amennyiben... Mulțumesc. Dacă nu mai dorește altcineva să intervină, dacă nu mai aveți observații, propun să trecem la votul propriu-zis. Amendamentul 6. Deschid votul. S-a închis votul. Avem 13 voturi, da, o abținere. Se adoptă acest amendament. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 20 de voturi, toate pentru. Cu decizia unanimă se adoptă acest amendament. Amendamentul 8 a fost retras de autor. Amendamentul 9 Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Cea de-a doua parte a amendamentului a primit 8 voturi pentru și 12 împotrivă. Prin urmare, se respinge. Amendamentul 10 este caduc. Amendamentul 11 S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se respinge cu 16 voturi împotriva și 4 pentru. Următoarele amendamente, 12, 13, 14, 15 și 16, le putem vota împreună. Sunteți de acord cu un vot în bloc? Asta ne propune secretariatul. Dacă nu se opune nimeni, trecem la vot în bloc. 12, 13, 14, 15 și 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem Amendamentele acestea sunt adoptate cu 19 voturi pentru și unul împotrivă. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 voturi pentru, o abținere. Se adoptă. Trecem la amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cincisprezece voturi împotrivă, patru voturi pentru, se respinge. Acum avem amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. 4 pentru, 16 împotrivă. Amendamentul se respinge. Amendamentul 1 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 2 voturi împotrivă, amendamentul se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru. Se adoptă amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. 3 voturi pentru, 16 împotriva, amendamentul se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 pentru, 8 voturi împotrivă. Amendamentul se adoptă. Acum votăm proiectul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Raportul se adoptă. Felicitări raportorului, domnul Ceații Marcachis. Balcitis úr uh, is szavazott, tehát akkor... A votat și domnul Balcitis. Atunci trebuie să mai votăm un vot în plus. Ați votat pentru? Da, se pare că da. Deci 20 la 2. Acesta e raportul de voturi cu care a fost aprobat raportul. Dragi colegi, am ajuns la finele părții dedicate votului, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul special al Curții de Conturi Europene a contribuit delegarea gestionării de către Comisia Asistenței Externe de la sediu la delegațiile sale la îmbunătățirea modului de acordare a ajutoarelor. Este un raport special, raportul numărul 1 din 2011. Vom discuta proiectul de raport referitor la acest raport special. O să încep prin a-i da cuvântul domnului Karel Pinkstel. Nu, se corectează domnul președinte. În primul rând dăm cuvântul raportorului. Domnul raportor Calvin are cuvântul pentru a ne face o prezentare a raportului domniei sale și apoi domnul Pinkston. Vă rog, domnule Calvin. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport care se leagă de o decizie luată la începutul anilor 2000 cu privire la oferirea de competențe sporite delegațiilor Uniunii Europene atunci când este vorba de luarea anumitor decizii și implementarea bugetului cu privire la ajutorul pentru dezvoltare. Aceste măsuri au fost introduse în perioada 2002-2004, iar Curtea de Conturi a decis să verifice, să auditeze modul în care sistemul funcționează acum la câțiva ani de la înființare. Între timp a existat o modificare la nivelul delegațiilor UE din diferitele țări. În urma tratatului de la Lisabona, birourile reprezentative au devenit delegații ale UE și a existat și o schimbare la nivelul structurilor de la Bruxelles prin crearea Serviciului European de Acțiune Externă <clears throat> și comasarea directoratelor generale Digi Dezvoltare și Europe Aid, care constituie în prezent Digi Dezvoltare și Cooperare Europe Aid. Această schimbare a avut loc uh, după implementarea sistemului de deconcentrare. <clears throat> Raportul de audit s-a desfășurat în perioada 2009-2010 și aș dori să mulțumesc domnului Pinkston, autorul acestui raport, pentru analiza detaliată a tuturor practicilor uh, <clears throat> curente în acest domeniu. Și, de asemenea, și pentru recomandările foarte clare și explicite. Desigur, domnul Pinkston ne va prezenta mai multe detalii, însă se spune în document că deconcentrarea a dus la rezultate bune, a îmbunătățit viteza, calitatea, gestiunea financiară. În același timp, însă, mai pot fi făcute îmbunătățirea acestor indicatori și anume în special calitatea, gestiunea financiară, gestiunea personalului la nivelul delegaților și așa mai departe. Acestea sunt așadar recomandări de care sunt, pe care sunt convins că trebuie să le avem în vedere atunci când analizăm acest proces de deconcentrare și Raportul s-a concentrat asupra un număr de trei aspecte. Viteza oferirii ajutorului, calitatea crescută a acestui ajutor și îmbunătățirea gestiunii financiare. Per ansamblu, Trebuie să spunem că raportul a oferit o bază excelentă pentru Comisie pentru a lua măsuri suplimentare de îmbunătățire a tuturor acestor aspecte. pentru implementarea resurselor luând notă și recunoscând progresele înregistrate. Comisia însă trebuie să-și îmbunătățească procesele de evaluare pentru a spori calitatea uh, proiectelor și a scădea numărul de proiecte neperformante. Mi s-a părut un aspect important uh, pe lângă perspectiva bugetară a modului de cheltuire a banilor, să ne concentrăm și asupra impactului acestor proiecte. regulă se angajează și consultanți locali, iar această practică trebuie promovată pentru a monitoriza progresele acestor proiecte, încă o dată implementarea proiectelor, efectele și acestea necesită o organizare mai bună, nu doar din punct de vedere bugetar, ci și din perspectiva atingerii unor rezultate tangibile. Comisia trebuie să ia măsuri pentru a evita deficiențele la nivelul sistemelor de control interne, așa cum se specifică și în raport, trebuie să existe un fel de linii directoare pentru delegații. Există însă o problemă serioasă la nivelul personalului și anume o rată de înlocuirea personalului destul de crescută, 40% pe an, iar uh, nu toți au specializare în ajutoare pentru dezvoltare. <clears throat> Motivul este că Serviciul European de Acțiune Externă numește aceste persoane însă cred că Comisia trebuie să găsească o soluție cu uh, Serviciul de Acțiune Externă pentru a asigura o gestiune corespunzătoare. Ajutorul pentru dezvoltare este o temă specifică și trebuie să existe oameni la fața locului care să înțeleagă acest proces. În ceea ce privește sistemul uh, intern de gestiune financiară și de raportări, Uh, este de asemenea important pentru a semnala rezultatele obținute. Se recomandă o practică pentru eficienta utilizare a fondurilor, un lucru care se discută și atunci când vorbim de Banca Europeană de Investiții și anume de a spori consultările locale cu factorii interesați de acolo. Pentru a spori sinergiile, ar trebui ca Comisia să caute o mai bună cooperare cu statele membre și cu experții acestora, în special cu ambasadele statelor membre din diferitele țări, dar și în ceea ce privește organizarea ajutorului pentru dezvoltare împreună cu anumite institute de profil, la fel și o mai bună coordonare cu activitățile Băncii Europene de Investiții. Este o chestiune care se discută în momentul de față în Parlamentul European, acest mandat al Băncii Europene de Investiții. Eu cred că cele două domenii ar trebui să fie mai bine corelate pentru a permite astfel o mai bună cheltuire a banilor publici îmbinată cu uh, fonduri de la BEI. Sunt practici care se folosesc deja în momentul de față, însă care mai trebuie perfecționate. Acestea sunt în mare recomandările pe care am dorit să le supun atenției dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc curții de conturi, domnului Pinkston, care a prezentat un raport foarte cuprinzător și complet. Și aș dori de asemenea să mulțumesc și Comisiei pentru răspunsurile furnizate la recomandările Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule Calfin, pentru elaborarea acestui document de lucru, iar acum aș dori să dau cuvântul domnului Pinkston, care este membru competent pe această temă din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vă prezenta acest raport special. O să spun câteva cuvinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a vă prezenta acest raport uh, special privind de descentralizarea. Și, în al doilea rând, uh, doresc să mulțumesc și să-l felicit pe raportorul dumneavoastră. I-am citit documentul de lucru care, din punctul meu de vedere, uh, are o calitate extraordinară. Deci, felicitări raportorului domnul Calvin pentru activitatea desfășurată. Bineînțeles că ceea ce eurodeputații își doresc este să facem o prezentare uh, cât mai concisă, să prezentăm în acest raport special niște informații clare. Nu voi repeta ceea ce a spus deja raportorul dumneavoastră privind descentralizarea. Voi începe prin a vă prezenta câteva lucruri de ordin general în legătură cu ceea ce Curtea de Conturi a descoperit pentru a face în cele din urmă câteva observații tehnice. Dați-mi voie să încep cu background-ul care a fost deja menționat de către raportor. Este vorba despre perioada 2002-2004 și este cel de-al doilea raport special elaborat de către Curtea Europeană de Conturi. Four. Primul datează din 2004, când acest proces de deconcentrare nu era încă finalizat. Așadar, a fost prima dată când um, Curtea de Conturi a efectuat un audit pe această temă, uh, deși uh, procesul se finalizase cu 5 ani în urmă. Așadar, deși, de ce a dorit Curtea să efectueze un audit pe această temă a deconcentrării? Trei motive au existat. Ținând cont mai întâi de perioada care a trecut de la transferul major de responsabilități către delegații. În al doilea rând, datorită uh, creierii Serviciul European de Acțiune Externă, care era în curs, iar nu în ultimul rând, datorită faptului că 80% din ajutoarele pentru dezvoltare gestionate de comisie se implementează prin acest sistem de concentrat. Auditul s-a concentrat asupra unui număr de trei puncte. Viteza furnizării ajutorului, apoi calitatea ajutorului și procedurile financiare, dacă sunt robuste sau nu. Permiteți-mi așadar să mă refer la constatările auditului în ceea ce privește viteza. Așa cum spunea și raportorul dumneavoastră, Comisia a fost în măsură să angajeze și să plătească mai multe ajutoare după efectuarea acestui proces de deconcentrare. Știți că a existat o dezbatere majoră și aici uh, la nivelul Parlamentului, astfel încât uh, întârzierile din trecut au putut fi evitate. Noi considerăm că viteza ar putea fi sporită, uh, dar putem spune sau putem conchide că viteza furnizării ajutorului s-a îmbunătățit atât în ceea ce privește viteza. Acum, cum rămâne cu procedurile financiare? Aici constatăm că există îmbunătățiri care sunt evidente. Al treilea punct, în ceea ce privește calitatea furnizării ajutorului, nu poate fi descris cu la fel, o claritate la fel de mare ca primele două puncte. Noi constatăm că calitatea s-a îmbunătățit, însă sistemul de măsurare de, al calității utilizat de comisie nu ne oferă o imagine de ansamblu, astfel încât să putem trage concluzii ferme. În momentul de față, se pune un accent prea mare asupra sistemului extern de monitorizare. Așadar, trebuie luate măsuri aici pentru a putea face o evaluare mai detaliată a calității ajutorului furnizat. În esență, raportul face două recomandări. În primul rând, Delegațiile ar trebui să facă evaluări ale eficacității tuturor intervențiilor de ajutor și, în al doilea rând, aceste <clears throat> evaluări trebuie să conțină și uh, o descriere a calității acestor intervenții. Ceea ce privește acum gestiunea la nivelul comisiei, auditul a găsit trei domenii care necesită atenția comisiei, în opinia noastră. Monitorizarea, raportarea din cadrul uh, sistemului de concentrat, apoi rolul de sprijin din partea sediului central al comisiei și un al treilea aspect care a fost menționat și de către domnul raportor, provocarea cu care se confruntă delegațiile la nivelul resurselor umane. Am făcut recomandări pentru a acoperi toate aceste domenii. În ceea ce privește monitorizarea la nivelul delegațiilor, considerăm că aceasta trebuie să se efectueze în mod sistematic, cu o strategie clară pentru fiecare delegație. Considerăm de asemenea că sistemul de raportare internă ar trebui să se concentreze mai mult asupra rezultatelor obținute de intervențiile pentru ajutor. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește crearea SAE, <clears throat> dispozițiile juridice propuse pentru responsabilizarea șefilor de delegație ar trebui uh, ferm implementate. Așa cum uh, spuneam în introducere, Domnul Calvin a subliniat uh, rata înaltă de schimbare a personalului și separat e nevoie și de un dialog politic mai susținut. De ce? Pentru că dialogul uh, politic a devenit un aspect esențial la nivelul stabilirii bugetului. Important este așadar ca resursele umane existente să fie cât mai bine utilizate, asta și în contextul politicii de creștere zero așa cum s-a angajat Comisia până în 2013. Așadar, este vorba aici de o perioadă de șase ani. Și în acest context, context, resursele umane existente trebuie realocate cât mai bine posibil. Așa cum s-a arătat și în raport. Am făcut așadar două recomandări în acest context. Considerăm că e important ca Comisia să analizeze utilizarea actuală a resurselor umane pentru a se asigura că personalul este detașat acolo unde este cel mai necesar și în al doilea rând am sfătuit Comisia să colaboreze mai îndeaproape cu statele membre pentru a reduce zonele de intervenție și pentru a beneficia, bineînțeles, și de experiența în domeniu a diferitelor state membre. <clears throat> Permiteți-mi așadar, domnule președinte, să uh, fac și câteva observații pe final, însă mai întâi Doresc să-i mulțumesc domnului raportor pentru aprecierile pe care le-a făcut la adresa raportului nostru, pe care le acceptă și în numele echipei care a lucrat la acest raport. Și nu aș putea să închei această intervenție fără a menționa și atitudinea deosebit de pozitivă de care a dat dovadă Comisia pe întreg parcursul acestui audit. Așadar, doresc să mulțumesc și reprezentanților Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție, stimați deputați din această comisie. Mulțumesc domnului Pinkston pentru comentariile, pentru observațiile sale privind uh, acest raport special și doresc să deschid acum dezbaterea și dau cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este un raport foarte important și unul din puține rapoarte disponibile care se ocupă de problemele de descentralizare după reforma Comisiei unul din puținele rapoarte pe care Curtea de Conturi l-a elaborat pe această temă, dacă nu cumva este chiar singurul de care dispunem, în legătură cu modul în care întregul proces de descentralizare s-a derulat. Și regret că în legătură cu um, exact această procedură avem puține informații în raport. Trebuie să ne gândim care a fost uh, efortul financiar pentru acordarea de asistență, care a fost uh, efortul comparativ cu situația anterioară. Asta ne-ar fi interesat. Ceea ce vreau să spun că este uh, modificările de personal de la sistemul central la cele care țin de deconcentrare în mă uit cel puțin la pagina 10 în traducerea în limba germană și mă uit aici la o reprezentare grafică, modul în care au evoluat lucrurile între centru și uh, echipele descentralizate, uh, vom vedea că uh, unele lucruri au fost dublate și triplate ca efort și ca atare uh, am avut de a face cu proceduri birocratice dificile pentru că, de fapt, centrala a cedat anumite atribuții, dar nu a renunțat la puterea pe care o avea. Deci trebuie să uh, revenim poate asupra acestor lucruri. Ce înseamnă asta pentru politica uh, de dezvoltare și de fuzionare? DEFCO în continuare are 2500 de angajați și uh, găsesc că este o sumă impresionantă. Ar fi interesant să știm cum au arătat lucrurile anterior, ce s-a întâmplat în cadrul acestor schimbări în interiorul uh, schemelor de personal. Asta ar fi prima mea solicitare. După aceea ne uităm la delegații, 130 și ceva. Ei bine, uh, cred că au existat și anumite uh, acțiuni abuzive în ce privește repartiția personalului. Avem delegații care urmează să implementeze 500 de milioane de euro, lucrează 60 de oameni și alte delegații care au de implementat doar o treime din acea sumă și tot 60 de oameni se ocupă de asta. E bine, nu știu, unul din argumente a fost că cei care sunt mulți, dar dispun de o sumă mai mică, lucrează într-un mediu mai dificil. Așa să fie, Uh, nu trebuie să dăm mesajul că uh, la nivel comunitar uh, lucrăm cu un surplus de pensionar. Ar fi bine dacă am primit din partea Curții de Conturi niște motivații suplimentare. În ce privește bugetul de susținere financiară, cred că și această problemă, ca și problema personalului, ar trebui să o avem și în concluziile colegului Calfin, pentru că Uniunea Europeană s-a obligat să uh, pună la dispoziție uh, sume de bani prin acel buget auxiliar. Dar aici se spune că nici nu există la nivelul comisiei personal specializat pentru a putea să își asume aceste responsabilități. Cum procedăm dacă nu dorim să extindem bugetul și dacă în același timp pe plan internațional avem angajamente contradictorii. Lucrurile ar trebui să fie coerente pentru a fi luați în serios în legătură cu ceea ce decidem aici. Deci, la următoarea descărcare de gestiune ar trebui să putem reveni asupra acestor lucruri, să vedem ce s-a programat, planificat în ce privește pregătirea profesională a personalului, astfel încât și implementarea uh, sumelor uh, ridicate să poată uh, să se desfășoare corespunzător. Iar în ce privește uh, Banca Europeană, uh, trebuie să spunem că dacă este vorba de implementarea unor bani comunitari, nu știu dacă va dispune de personalul necesar și eh, ce competențe își va păstra Comisia Europeană. Este un raport deosebit de important, deosebit de interesant. Mie mi se pare însă că nu există nici măcar încercarea unei cuantificări în legătură cu uh, modul în care s-a îmbunătățit acordarea de asistență. Există anumite uh, încercări de a prezenta cifre în acest domeniu. Ne-am pus și întrebarea câte proiecte nesatisfăcătoare am avut. În 2004 erau 11%, în 2009 6%. Deci, întrebarea este dacă nu vom putea reduce în continuare această cifră. Cu ce indicator operăm? În uh, reprezentarea numărul 5 vedem deja că avem o scădere a durabilității. Deci, trebuie să avem niște repere care să ne permită uh, să uh, prezentăm uh, mai bine și mai uh, precis cuantificat orice îmbunătățire în acest domeniu. Este vorba despre un domeniu care este restructurat semnificativ și trebuie să constituie și pentru noi o preocupare să manifestăm și în anii următori un interes. Deci trebuie să încurajăm Curtea de Conturi eh, să analizeze lucrurile și pe viitor cu același entuziasm. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc doamnei Gresle și mai dorește cineva să intervină? Constat că nu. Atunci întreb și Comisia Europeană dacă Dorește cineva care reprezintă Comisia să ia cuvântul și să contribuie la dezbaterea noastră. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport excelent și pentru documentul de lucru pe care domnul Calfin l-a realizat. Într-un fel, documentul furnizat de Curtea de Conturi confirmă propriile noastre analize și comisarul nostru a decis să reflectăm asupra uh, transformărilor pe care dorim să le facem și în Începând cu acest an, avem și un nou serviciu de acțiune externă, avem uh, crearea unei noi direcții generale în acest domeniu și uh, un element suplimentar care ar trebui să fie notat este responsabilitatea pe care noua direcție generală și-o asumă în ce privește uh, personalul și delegațiile, pentru că dorește să pună, să implementeze cooperarea între delegații. Deci trebuie să conturăm politica de dezvoltare și inclusiv în ce, responsabilitatea privind personalul de la fața locului. Deci, Apreciem recomandările făcute de Curtea de Conturi și recomandările raportorului dumneavoastră, domnul Calfi. Dați-mi voi să fac și câteva observații în legătură cu uh, gestiunea financiară. Pentru anul 2002 am constatat de atunci să ameliorăm uh, activitatea de control și de supervizare. Curtea de conturi în ultimul raport a uh, uh, reținut faptul că s-au făcut progrese în ultimii ani. Deci, ținând seama de calitatea activității, de asemenea, în comparație cu anul 2002, am încercat să uh, Uh, urmărim și uh, calitatea gestionării procesului de descentralizare între sediu și delegații, astfel încât uh, să fie urmărite punerea în aplicare a programelor și există și un feedback dinspre delegații spre sediu al documentelor. Sigur că pe noi ne interesează și nivelul calității deci, trebuie să avem un proces de monitorizare, dar ne interesează în primul rând măsurarea rezultatelor. Și rezultatele trebuie să constituie provocarea care interesează pe toți cei care sunt donatori în acest proces. Iar în ce privește problema resurselor umane, există o nouă direcție generală DEFCO care uh, are și responsabilitatea directă privind personalul din delegații pentru a găsi personal mai adecvat, ținând seama și de um, cerințe și de resurse. Deci, în acest cadru am decis să existe o evaluare a personalului din delegații. Trebuie să elaborăm o metodologie care uh, să ne permită să elaborăm un plan plurianual pentru ca efectivul să fie de, personal să fie utilizat acolo unde poate să se dovedească a fi cel mai util. Deci, pentru acest tip de dans, pentru acest tango, este nevoie de doi. Comisia nu poate să lucreze singură S-au făcut progrese substanțiale din 2002 încoace. Am adoptat împreună cu statele membre un cod de conduită privind diviziunea muncii, dar eh, sigur că este nevoie de îmbunătățiri pentru a putea repartiza sarcinile pe plan comunitar într-o manieră cât mai eficient posibilă. Iar în ce privește mixajul uh, între cerințe și costuri, Comisia s-a angajat să uh, colaboreze o infrastructură pentru fondurile europene să creeze facilități pentru politica de vecinătate, astfel încât, dacă autoritatea bugetară va fi de acord, în următoarea perspectivă financiară să putem utiliza un instrument suplimentar uh, care să se subordoneze politicii de dezvoltare. În concluzie, doresc să mulțumesc Curții de Conturi pentru activitatea desfășurată, împărtășim rezultatele analizei sale și bineînțeles că vom ține seama de recomandările făcute. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru această intervenție din partea Comisiei. Doamna Gresle, Mie mi se pare că nici Comisia nu a răspuns la întrebările mele. Mulțumesc. Aș vrea să-l întreb pe domnul Pinkston dacă dorește să dea un răspuns la aceste întrebări. Dacă da, acum e momentul potrivit să răspundă la întrebările puse de deputați și apoi domnul Calvin va fi invitat să tragă concluziile finale. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros de încântat de cele spuse de doamna Gresle. Pentru că cred cu adevărat că a subliniat adevăratele probleme. În raportul special veți găsi o analiză a rezultatelor activității de audit, veți găsi și recomandări și se înțelege de la sine că Curtea de Conturi Europeană va urma aceste recomandări. Chiar dacă raportul este bine primit și de Comisie și de Parlament, vom urma ceea ce deci comisia va urma aceste recomandări și doamna Ghesla cred că este de acord. Nu o să repet tot ce a spus, dar la nivelul personalului există lucruri care trebuie făcute. Chiar și la nivelul serviciului de acțiune externă. Deci mai sunt lucruri de făcut. Curtea nu e o instituție politică, cum este Parlamentul, dar cred că, așa cum am menționat în expunerea mea de sinteză, cred că, în calitate de contribuabili europeni, putem cere să există o discuție între Comisie și statele membre în ceea ce privește partajarea muncii. Și doamna Cresle a menționat delegații care au mai mult, personal mai puțin și știm cu toții că dimensiunea delegațiilor variază. Prin urmare, sunt destule de făcut. Tabloul 1 privind împărțirea responsabilităților, zic eu că este foarte clar. Ne arată ce a spus doamna Greslă. Este o întreagă pagină nu o să folosesc termenul birocrat, nu e treaba mea să-l fac, dar vedeți că doamna Gresle a subliniat foarte bine lucrurile. Și apoi acest quantifizierung, cum îi spune în germană, calității. Este una dintre concluziile. Privind procedurile financiare, raportul este foarte clar în concluziile sale. Viteza ajutorului Concluziile care pot fi trase de asemenea sunt foarte clare. Le-am menționat în expunerea mea în ceea ce privește calitatea și cred că pe viitor ar trebui să se poată cuantifica, măsura calitatea ajutorului oferit. Știți cu toții că Uniunea Europeană poate mai puțin în afara Europei, dar în Europa nivelul de ajutor este cel mai ridicat în majoritatea țărilor din lume. Deci nu vorbim de aspecte nesemnificative. Suntem primii în ceea ce privește ajutorul acordat țărilor din lumea treia, ajutor umanitar și așa mai departe. Știu că și Comisia va face eforturi în acest sens și putem cere, așa cum a fost menționat de doamna Gresle, să se măsoare, să se cuantifice nivelul calității pentru a vedea dacă există o creștere, o îmbunătățire a calității ajutorului sau dacă nu poate fi măsurat. Cum ați spus și dumneavoastră, cred că sunt lucruri de făcut. Vă mulțumesc în orice caz pentru comentarii comentariile amabile, uh, corecte și bine fundamentate, ca întotdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune domnul președinte, domnul Cafin are acum cuvintul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu îmi rămân multe lucruri de adăugat. Avem un raport foarte bun care prezintă foarte clar recomandările. Avem un răspuns pozitiv din partea Comisiei. Aceste recomandări sunt preluate în uh, documentul prezentat de reprezentantul Comisiei și Comisia a menționat ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți uh, calitatea procesului de oferire de sprijin sau de ajutor pentru dezvoltare. Vorbim aici despre aspecte care sunt extrem de vaste și adesea stabilim un precedent și răspunsurile nu sunt întotdeauna foarte clare. Când vorbim despre calitatea ajutorului pentru dezvoltare, fără îndoială e un lucru care trebuie luat în considerare și trebuie să ne intereseze. Lucru care reiese și foarte clar din raportul Curții de Conturi și din intervenția domnului Pinkston. Trebuie să fie o mai bună calificare, o mai bună raportare cu privire la calitatea ajutoarelor pentru uh, dezvoltare, dar aceste lucruri nu sunt chiar așa de clare. Când vorbim despre ajutor pentru dezvoltare, nu putem pune totul în cifre. Asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm, dar nici nu trebuie să ne așteptăm să ne trezim cu un rezultat care să fie doar cifre, fără explicații ulterioare. Aș fi foarte încântat dacă, atunci când lucrează la parametrii de calitate și criteriile de calitate, Comisia ar prezenta aici, în Parlament, structura logică și modul în care se gândește să crească în continuare controlul lății coordonarea între diferitele instituții în cadrul Uniunii Europene e o problemă. Între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie, de exemplu, știm că acest proces este departe de a fi finalizat. În continuare, se mai fac pași care ar trebui ca în cele din urmă să ducă la o mai bună coordonare între diferitele instituții. Vorbim despre cooperarea dintre statele membre și donator extern de ajutor pentru dezvoltare. E adevărat, domnul Pinkston a menționat că Uniunea Europeană și ajutorul care vine din partea Uniunii și a statelor membre uh, constituie cel mai mare donator pentru acest gen de ajutor. Dar acest proces acoperă anumite aspecte. Trebuie să ne gândim la transparență, vizibilitate, eficiență, lucruri care nu sunt foarte ușor de tranșat, mai ales atunci când e vorba și de implicarea altor instituții. Cred că e bine că extindem ajutorul pentru dezvoltare. Apreciez comentariile doamnei Gresle și le sprijin. Creșterea fondurilor disponibile merge mână în mână cu creșterea controlului cu privire la ce se întâmplă cu fondurile. Ați văzut în raportul Curții de Conturi o descreștere foarte clară a numărului de proiecte. Deci, în ceea ce privește absorpția fondurilor, există o modificare foarte clară. Trebuie să ne axăm, deci, pe aspecte legate de calitate și impact al ajutorului pentru dezvoltare. Și vreau să vă mai spun că n-ar trebui să avem așteptări exagerate și să încercăm să cuantificăm tot în cifre. Vom urma îndeaproape propunerile comisiei. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Pinkston că e un subiect care trebuie urmărit și pe viitor, dat fiind că se referă la chestiuni care depășesc chestiunile tehnice, specifice, care pot fi regăsite în alte rapoarte ale Curții de Conturi. Mulțumesc! Tisztelt Doamnelor și domnilor, mulțumesc, mulțumesc domnule Calfin. Ajungem astfel la încheierea acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special 2, bară 2011, al Curții de Conturi Europene, care se referă la situația acțiunilor întreprinse în urma raportului special numărul 1 din 2005. Sunt raportorul pentru acest punct există o serie de poziții pe care le acoper odată cu acest punct, fiindcă, iată, nu am doar rolul de conducător al discuțiilor, ci și rolul de raportor. Am să încep prin am da cuvântul chiar mie, nu că aș avea de ales. Prin urmare, doamnelor și domnilor, întâi de toate, fără să exagerez deloc, vreau să-i mulțumesc domnului lui Gale și colegilor săi pentru activitatea foarte migăloasă pe care au desfășurat-o la pregătirea acestui raport special al Curții de Conturi. Și înainte să începem discuțiile propriu-zise, aș vrea să urez bun venit reprezentantului OLAF și reprezentanților Comisiei Europene. Dacă vă pasionează cifrele, atunci veți fi încântați să observați că primul raport a fost elaborat la 5 ani după înființarea OLAF raportul special numărul 1 din 2005 și peste încă 5 ani avem cel de-al doilea raport, raport special care urmează după raportul numărul 1 și anume raportul numărul 2, bară 2011. Subiectul celui de-al doilea raport este o analiză a măsurii în care Olaf a implementat recomandările dacă Curtea de Conturi este serioasă în această privință, adică dacă au cu adevărat o politică de a controla acest organism odată la 5 ani, sau e doar coincidență, nu știu, dar dacă e o coincidență, eu îi felicit pentru această coincidență. Dar cred că e foarte bine că se evaluează activitatea unei instituții așa importante ca OLAF-ul din când în când. Primul raport special conține 17 recomandări care pot fi împărțite pe trei categorii. Cel mai important subiect a fost consolidarea funcției de anchetă a Olafului și modul în care OLAF își poate îmbunătăți eficiența și poate să demonstreze eficiența controlelor, anchetelor sale. Și în al treilea rând, modul în care punctele slabe ale gestionării OLAF, care au fost identificate în primul raport, deci modul în care aceste deficiențe sau neajunsuri pot fi remediate. Raportul meu sau documentul meu de lucru recunoaște activitatea desfășurată de OLAF în acest interval care a trecut de la primul raport și vreau să subliniez și eu că la 5-6 ani după ce problemele au fost identificate, Olaf a reușit să îmbunătățească nivelul de calitate al activităților sale. Au două directorate de anchetă, aveau doar unul, unul au crescut numărul de verificări sau închete la fața locului, utilizează mai bine software-urile și un alt software de gestionare a timpului. De asemenea, a redus uh, numărul de angajați în regim temporar toate acestea fiind rezultatea unei bune activități de gestionare bazate pe recomandările inițiale din primul raport al Curții de Conturi. Cel de-al doilea raport special al Curții de Conturi constată că din cele 17 recomandări inițiale, 14 au fost uh, asumate de către comisie și prin uh, urmare și de OLAF, din aceste 14 recomandări care au fost declarate a fi întemeiate și utile, din aceste 14, deci, doar 3 au fost implementate în totalitate în activitatea OLAF. Prin urmare, dacă e să privim în urmă, din poziția actuală, vedem că trei sferturi din recomandările foarte utile ale Curții de Conturi au fost ignorate într-o măsură sau alta. Acest document de lucru actual conține nouă recomandări și datorită faptului că nu mai avem mult timp și datorită faptului că ați avut documentul deja de destul de multă vreme, nu o să intru în detalii, o să subliniez doar cele mai importante trei dintre aceste recomandări. Cea mai importantă problemă este probabil faptul că durata media cazului depășește 2 ani în continuare, lucru care nu arată deloc, deloc o îmbunătățire a duratei medii a cazurilor de acum câțiva ani. O altă problemă este că în 2009 cazurile de anchetă reprezentau doar 7% din timpul de muncă per ansamblu, un procent foarte scăzut care trebuie să fie îmbunătățit. A doua recomandare importantă se referă, aș spune eu, la timpul petrecut la nivelul anchetelor inițiale, în faza inițială de anchetă. Timpul petrecut în această fază s-a dublat din 2004, de la 3 luni și jumătate la peste 7 luni. Acest lucru se datorează lungirii cadrului oficial de anchetă. Vorbim despre evaluarea informațiilor colectate care arată că deja se derulează adevărate activități de anchetă pe cele șap- durata celor șapte luni fără garanțiile care merg mână-mână cu o închetă în desfășurare. Cea de-a treia recomandare din raportul meu, care încă o dată este reluată din primul raport, se referă la faptul că nu există niciun mecanism de control independent și Există și o serie de probleme procedurale. Remedierea acestei situații ține de Consiliu și de Comisie. Prin urmare, e nevoie de activitate legislativă pentru a elabora aceste norme juridice fără a reînnoi cadrul juridic pe baza căruia acționează OLAF. Dacă nu, eficiența e puțin probabil că va crește. Doamnelor și domnilor, încă o dată dați-mi voie să mulțumesc domnului Galea pentru activitatea sa și dați-mi voie să urez bun venit responsabililor Olaf, Și acum deschid discuțiile. Am să încep prin a-i da cuvântul domnului Galea din partea Curții Europene de Conturi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele curții aș dori de asemenea să-mi exprim aprecierea pentru invitația care ne-a fost adresată, care ne oferă ocazia de a vă îmbărtăși constatările conținute în acest raport. Raportul inițial din 2005, așa cum ați menționat, conținea 17 recomandări uh, cu privire la diferite aspecte ale funcțiunilor și operațiunilor OLAF. Pe baza acestor recomandări, Curtea de Conturi a efectuat o analiză critică. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că sinteza făcută de raportul dumneavoastră exprimă în manieră corespunzătoare constatările noastre. De aceea putem fi perfect de acord cu comentariile dumneavoastră și cu recomandările pe care le-ați formulat <clears throat> de a include aceste comentarii și recomandări în descărcarea de gestiune a Comisiei pentru anul 2010. Aș dori de asemenea să menționez uh, munca depusă de auditorii curții în elaborarea acestui raport. La analiza critică a operațiunilor și a gestiunii OLAF, am dorit de asemenea să clarificăm faptul că facem acest lucru datorită faptului că suntem absolut convinși de importanța activității OLAF pentru că apreciem cum se cuvine eforturile personalului OLAF. Pentru un a mă lungi prea mult pentru că raportorul dumneavoastră a amintit deja modul în care au fost uh, implementate recomandările din raportul din 2005. Dat fiind faptul că majoritatea acestor recomandări au fost implementate în mai mare sau mai mică măsură, am dorit doar să reiterăm că <clears throat> Recomandările inițiale ale curții rămân valabile în continuare, iar OLAF ar trebui să uh, facă în continuare eforturi susținute pentru implementarea lor completă. Pentru a nu vă răpi prea mult timp, permiteți-mi să evidențiez un număr de trei recomandări principale. <clears throat> În primul rând, Olaf trebuie să se reorienteze spre ceea ce Curtea de Conturi consideră um, constituie funcțiunea principală a OLAF, și anume investigațiile. Am analizat în primul rând numărul de personal care lucrează în cele două directorate din cadrul OLAF care răspund de operațiuni și investigații. De asemenea, am analizat și timpul petrecut la analiza acestor cazuri conform sistemului de gestiune a timpului care a fost introdus de Olaf în 2007. Am constatat că în pofida unei creșteri cu 120 de persoane a numărului de personal, proporția de angajați în directoratele a și B rămâne undeva la 35%. Noi am ne-am fi așteptat la o restructurare a acestor directorate și la un transfer mult mai mare de personal către aceste directorate operative, ceea ce ar fi redus durata investigațiilor. Legat de acest aspect, în raportul său, Curtea invită Olaf să se asigure că unitatea de informații își concentrează activitățile pentru a contribui la obiectivul Olaf de uh, a proteja interesele financiare ale Uniunii. Apoi Olaf trebuie să își îmbunătățească eficiența propriilor investigații raportul nostru a arătat și nevoia de a aborda o serie de aspecte care ar putea duce la o creștere a eficienței investigațiilor. Aspectul principal se referă la durata investigațiilor și toate celelalte elemente alocate pentru coordonarea acestor cazuri, vizând în special <clears throat> prioritizarea, planificarea, uh, și implementarea propriu-zisă. Așadar, este nevoie de îmbunătățirea procesului de gestiune a analizei acestor cazuri. Așa cum ați amintit pe bună dreptate, s-au făcut pași pentru soluționarea acestui neajuns. S-a introdus un sistem de gestiune a timpului, apoi un sistem de prioritizare a cazurilor, apoi tratamentul aplicat cazurilor pe baza regulilor de procedură. Și Uh, îmbunătățirea cooperării cu Eurojust. În pofida acestor ameliorări însă, permiteți-mi să atrag atenția cu prudență asupra faptului că durata de soluționare a cazului a rămas constantă pe perioada analizată. Noi dorim să se ia măsuri țintite pentru a îmbunătăți acest indicator cheie. De aceea, Curtea îndeamnă toate părțile implicate să ia măsurile uh, necesare și prin amendarea legislației care guvernează activitatea OLAF. Olaf, de asemenea, ar trebui să se concentreze asupra rezultatelor investigațiilor sale vis-a-vis -vis de obiectivul urmărit. În final, trebuie să menționez că și Comitetul de Supraveghere are un rol important. Un uh, document din 2008 a clarificat faptul că unul din, una dintre prerogativele Comitetului de Supraveghere este aceea de a proteja interesele persoanelor supuse investigațiilor. Mulți din pașii efectuați au fost în direcția cea bună. Manualul OLAF conține în prezent instrucțiuni care asigură <clears throat> că în momentul investigării unui caz, cu 5 zile înainte, se informează și autoritățile naționale. Recomandarea noastră este aceea de a defini o procedură formală pentru situațiile în care Consiliul de Supraveghere dorește să emită o opinie în cazuri individuale. O astfel de procedură obligatorie, în opinia noastră, ar spori claritatea juridică și ar asigura uh, neinterferența Comitetului de Supraveghere în investigații în curs. În final, Curtea confirmă nevoia de reformare a regulamentului OLAF. Eficiența, eficacitatea și responsabilizarea OLAF trebuie îmbunătățite și sper că raportul nostru își aduce o contribuție utilă în acest demers. Lucrăm în prezent și la un aviz în pe marginea noului regulament pentru OLAF și sperăm că și acest aviz al nostru uh, va putea avea o contribuție în sensul ameliorării acestui regulament. Trebuie să menționez că cooperarea cu OLAF pe parcursul acestui audit a fost una foarte bună și în numele uh, tuturor uh, auditorilor noștri aș uh, dori să mulțumesc uh, Olaf pentru susținere. Avem și schimb, am avut și un schimb de opinii cu directorul general și comitetul de supraveghere. Toate acestea căpătând o importanță sporită în lumina revizuirii regulamentului OLAF care se desfășoară în prezent. Vă mulțumesc pentru activitate și vă stau la dispoziție pentru eventuale clarificări. Vă mulțumesc! Bengala úrnak az előterjesztés a külön jelentés. Mulțumesc! Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Și acum voi da cuvântul membrilor comisiei noastre care doresc să intervine. Domnule Balcitis. Domnule președinte, Tema este una foarte importantă și aș dori să mulțumesc Curții de Conturi și raportorului nostru pentru activitatea depusă. Raportul Curții de Conturi specifică că obiectivele și planificarea constituie aspectele cele mai slabe ale procesului investigativ și că nu există un control independent al acestor investigații prin reguli legislative. Am uh, citat acest, această propoziție pentru că înțeleg că e vorba de esența constatărilor. La șase ani după primul raport, din 2005, venim cu aceleași comentarii. Și anume că investigațiile nu sunt suficiente, că nu există suficiente obiective asumate și că gestiunea este insuficientă, lipsește cooperarea cu statele membre, rolul insuficient al Comitetului de Supraveghere și alte asemenea aspecte. Așa cum s-a menționat, că atunci când vorbim despre evaluare, Curtea de Conturi a făcut o analiză detaliată și trebuie spus că și Olaf a făcut uh, pași pentru eliminarea neajunsurilor constatate în trecut. Cu toate acestea, mai există multe de îmbunătățit. De ce oare nu putem uh, specifica astfel de controle și reglementări în mod mai clar. Asta datorită faptului că și volumul nostru de muncă a sporit uh, și ne confruntăm și cu un număr mai mare de acte legislative. De asemenea, cu nevoia de a revizui alte norme legislative și fără a mă lungi prea mult, vreau să mai adaug că uh, Trebuie să analizăm uh, motivele pentru care se desfășoară această activitate. Eu cred că în momentul de față lipsește o colectare corespunzătoare informațiilor. Am spus asta nenumerate rânduri. Colectarea informațiilor la nivelul statelor membre și netransmiterea acestora către Olaf. Eu cred că Olaf trebuie să aibă o activitate mai intensă în această privință și sunt uh, convins că trebuie să solicităm Comisiei Europene să vină cu o propunere în ceea ce privește sistemele de achiziții publice, astfel încât atunci când utilizăm astfel de fonduri să urmăm regulile aferente achizițiilor publice. S-au efectuat progrese în anumite state membre, însă aceste sisteme nu sunt folosite la scară largă pentru că nu există un interes politic. De aceea eu cred că pe viitor trebuie să <clears throat> căutăm acele elemente care ne vor permite să simplificăm munca atât a OLAF cât și a Curții de Conturi și a Comisiei de Buget din Parlamentul de control bugetar din Parlamentul European. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, mulțumesc pentru proiectul dumneavoastră de raport și mulțumesc și domnului Galea Ni se atrage atenția asupra unui număr de neajunsuri care ne preocupă în clipa de față. Uh, un organism atât de important cum este OLAF, pe care noi trebuie să ne bazăm 100%, iată că uh, are și neajunsuri și ar trebui să respecte recomandările care au fost făcute Constatăm din nefericire însă că îmbunătățirile care deja uh, au putut fi constatate sunt uh, insuficiente. Deci uh, că nu există o concentrare 100% asupra investigațiilor în cadrul OLAF. Sperăm ca noul director să uh, poată să impună o modificare a mentalității din acest punct de vedere în acest organism, atât în ce privește resursele de care dispune Olaf, cât și calitatea rezultatelor pe care le obține. Pentru că investigațiile sunt activitatea specifică a Olaf, ar trebui să se concentreze pe ele. În ce privește garanțiile, de când sunt eu activ în Parlamentul European, am insistat să existe un cod de conduită care să fie respectat, pentru că există, din nefericire, cazuri uh, care uh, stârnesc scandalul, tocmai de aceea este important ca noi să ne putem baza 100% pe Olaf. Sigur că trebuie să existe și o protecție a datelor are și implicații legale. Dar uh, am uh, avut cazuri în care Olaf a cam călcat în străchini. Și în ultimii doi ani am avut asemenea cazuri și până la urmă s-a ajuns în instanță pentru uh, uh, modul în care uh, oamenii au fost investigați de către Olaf și care s-au plâns în instanță de asta. Deci trebuie să fie competențe clare pentru acest organ de supraveghere, dar care să respecte în totalitate legalitatea și lipsa unui cod de conduită, unui cod de etică, um, creează probleme. Sigur că nu putem da în mână liberă 100% Olaf în ce privește păstrarea echilibrului necesar. Iar în ce privește termenele, înțeleg că lucrurile au fost modernizate, că uh, există acum mijloace eh, financiare suficiente. Mă întreb atunci de ce durează atât de mult eh, o investigație până când se ajunge la o concluzie, pentru că riscăm să pierdem credibilitatea. Va lipsi încrederea în eh, modul independent în care o asemenea investigație se desfășoară și în rezultatele ei, dacă în continuare durata va fi atât de mare. Domnul Galea, din acest punct de vedere, a indicat dificultățile care încă mai există în activitatea OLAF și uh, aș saluta o poziție cât mai clară din punct de vedere al comisiei noastre vis-a-vis -vis de această activitate pentru ca toate uh, neajunsurile încă existente să fie înlăturate și să uh, putem determina o îmbunătățire a activității OLAF, să existe și un uh, cadru uh, transparent de control pentru această instituție importantă care trebuie să se bucure de încrederea cetățeanului. Mulțumesc la cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare. Și eu găsesc că acest raport al Curții de Conturi este foarte bun și demonstrează că anumite lucruri pot fi uh, prezentate foarte sugestiv și în, prin cifre. În legătură cu punctele 1 și 2, întrebarea personalului pe care Olaf îl afectează pentru activitatea propriu zise de investigație. Curtea de conturi ne spune că ar fi 37%. Comisia uh, ne spune că 75% din personal se ocupă de acest domeniu. Directorul general, când s-a prezentat în fața noastră, ne-a promis că se vor strădui eh, ca 50% din personal să se ocupe direct de investigații. Dar zău că aș vrea să știu care este de fapt cifra exactă a celor care se ocupă de investigații. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Mișle, care eh, reprezintă OLAF și care ne poate furniza informații. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep prin am cere scuze în numele domnului Giovanni Kessler, care nu poate să participe astăzi la întâlnirea noastră pentru că este implicat în, într-un dialog cu Banca Mondială și cu Națiunile Unite în străinătate. El uh, lucrează foarte intens la Bruxelles, uh, știu că își petrece și weekendurile la lucru și uh, cu atât mai mult regretă că nu poate să participe astăzi la această discuție. De când a fost numit de altfel, este prima dată când nu poate să uh, își îndeplinească și această datorie. Deci voi vorbi și în numele lui. Și uh, voi încerca să fac diferențierea între cele două documente în anumite elemente, dar doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, uh, pentru comentariile utile, recomandările utile făcute știu că și domnul Kessler uh, le va uh, analiza cu toată seriozitatea în planul de restructurare pe care îl are în vedere și mai voi referi mai târziu în detaliu la aceste intenții. Dați-mi voie să Mă refer la câteva din lucrurile spuse legate de raportul anterior de acum șase ani. Întrebarea este dacă, știți, paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol sau pe un sfert gol, pe trei sferturi plin, pentru că diverse niveluri am încercat să implementăm recomandările care ne-au fost făcute și Poate că uh, unele din demersurile noastre de îmbunătățire nu se văd încă în uh, totalitate. Uh, sigur că timpul trece, se schimbă și circumstanțele și Uh, noi într-un fel trebuie să ne schimbăm și uh, standardele în ce privește diversele domenii care au fost discutate. Revenind la raportul actual. În general, suntem de acord cu concluziile, cu comentariile care au fost făcute în uh, răspunsul Comisiei, pentru care Olaf de altfel a contribuit și ne face plăcere să constatăm că progresul nostru din 2005 încoace uh, a fost apreciat, a fost luat în considerare. Este foarte adevărat că durata investigațiilor este încă lungă. Sigur că este greu să cuantificăm lucrurile, dar este clar că Uh, cazurile au devenit mai serioase, mai complexe. Cifrele cele mai recente din 2010 demonstrează că a existat o mică reducere a duratei de investigații de la peste 2 ani la sub 2 ani. Avem și o abordare de mini-minis pentru uh, uh, cazurile foarte serioase, foarte complexe. Ne-am adaptat inteligența strategică dar uh, nu poți să o aplici în cazuri deschise pentru că uh, nu ar fi în concordanță cu jurisprudența Curții de Justiție. Da, există în continuare un grad mare de suspiciune în legătură cu uh, Uh, infracțiunile serioase. Deci, uh, inteligența strategică uh, se poate folosi mai degrabă în activitatea de prevenire a fraudelor și este una din co-funcțiile OLAF. Deci, noi ne servim de ea și în contextul actual. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră, domnule președinte, amănunte legate de procesul legislativ pentru că trebuie să ofere o ocazie instituțiilor pentru a rezolva acele cauze uh, care uh, țin mai degrabă de specificul lor decât de specificul OLAF și uh, în raportul pentru 2005 um, trebuie să se țină seama și de necesitatea schimbării legislației în anumite elemente. Deci, în legătură cu majoritatea recomandărilor, vom face eforturi pentru a crește eficiența activității noastre de investigație, inclusiv prin reducerea duratei investigațiilor în cadrul unor proceduri care sunt complexe și care pot avea și consecințe juridice. Sigur că trebuie să analizăm uh, schimbarea proporției timpului pe care îl folosim în uh, îndeplinirea funcției noastre de investigație. Iar domnul Kessler uh, ține seama de aceste recomandări în uh, dorința sa de a opera o reorganizare internă și ține seama de preocupările care au fost formulate și exprimă această dorință și în scrisoarea pe care a adresat-o uh, președintelui dumneavoastră vineri dorește să discute cu dumneavoastră anumite uh, lucruri, de câte ori la nivelul comisiei dumneavoastră uh, apare această necesitate. Și planurile sale uh, intenționează să uh, sporească operativitatea internă, un management mai eficient în uh, activitatea de investigație, o mai bună monitorizare a duratei investigațiilor și a rezultatelor, inclusiv sub acest, în această abordare de minimis. În ce privește proporția celor care sunt implicați în activitatea de investigație? Trebuie să ne gândim și cum definim lucrurile, pentru că în abordarea curții este esențial să numeri personalul din directoratele A și B, dar asta nu implică pe toți cei care sunt implicați în investigații. De pildă, o echipă de investigații care uh, face o investigație la fața locului, se bazează de multe ori și pe analiști în, uh, care sunt specializați pe IT sau pe alte domenii și care uh, nu fac direct parte din personalul nostru. De asemenea, cei care studiază uh, dosare, uh, care nu sunt uh, persoane din interiorul directoratelor 1 și 2. Deci este un efort operativ care implică și colaborarea altora, altor colegi, nu doar din aceste două directorate. Dacă uh, analizăm numărul angajaților care uh, nu desfășoară decât activitate de investigație, mai puțin de 50%. Și uh, cred că de aceea domnul Kessler a spus că dorește să sporească numărul la 50%, dar întregul efort operativ în investigarea acțiunilor de fraudă a tuturor celor care sunt implicați în acest domeniu este de 75%. Iar în alte cifre care au fost citate astăzi, 37% sunt din timp uh, sunt uh, utilizați pentru anchetele noastre, pentru investigațiile noastre. Dar noi nu credem că uh, raportările făcute în trecut din acest punct de vedere uh, au fost foarte precise în măsurarea timpului. Există, în definitiv, și investigatori care au și atribuții administrative. Pentru că ă, dacă ei au trebuit să redacteze un raport, au considerat că timpul acesta este unul afectat ă, unor obligații administrative, deși ținea strict de activitatea lor de investigație. Și Eh, din acest punct de vedere, cred că domnul Kessler va analiza eh, modul de calcul și eh, deciziile pe care le va lua, dorește să le discute cu dumneavoastră. În ce privește protejarea drepturilor fundamentale și procedurilor, garanțiilor procedurale, suntem verificați de către Curtea de Justiție, dar acesta este un domeniu care uh, va fi analizat și în următorul proces uh, legislativ și poate că alții ar trebui mai degrabă să vorbească uh, despre asta decât nu sunt persoana cea mai indicată. Și în final aș spune că încercăm să ne îmbunătățim relația operativă cu statele membre și cu Eurojust și cred că este un domeniu care uh, Uh, poate fi dezvoltat. Nu știu dacă am găsit metoda cea mai eficientă de a face acest lucru. Oricum, cred că pe lunile următoare vor apărea îmbunătățiri și în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste comentarii foarte utile. Nu ne mai rămâne timp. Ar fi trebuit să începem reuniunea coordonatorilor acum 15 minute, dar subiectul acesta este important. Nu doar pentru că eu sunt responsabil de acest dosar, ci datorită faptului că e un subiect important în sine. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului OLAF, Comitetului de Supraveghere al OLAF-ului, apoi domnului Galea două minute pentru a comenta ce le spuse astăzi aici și renunț la dreptul meu de a trage concluzii la discuții sau dacă nu am să închei cu o frază simplă. Deci, reprezentantul Comitetului de Supraveghere are cuvântul. Există o serie de reprezentanți, unul dintre dumneavoastră este invitat să intervină. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, stimate doamne și domni deputați, pentru invitația acordată. Sunt împreună cu o colegă uh, de-a mea, Russian Wright, ca reprezentanța ai Comitetului de Supraveghere. Am avut uh, legături strânse cu Olaf pentru a discuta acest raportor uh, care face obiectul dezbaterii de astăzi. Și trebuie să spunem că ceea ce am auzit până acum este și ceea ce am filtrat noi din activitatea noastră de organ de supraveghere. Presupun că puteți uh, citi și avizele noastre care vi le transmitem, pentru că noi emitem mai multe avize anual. Și din acestea cred că vă puteți da seama că și noi avem o abordare critică și sub aspectul exercitării controlului. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, care este un raport în continuare a raportului inițial din 2005. Observațiile rămân în continuare pertinente, cele din primul raport, și au mai trecut alți 5 ani, iar în ceea ce privește temeiul juridic pentru OLAF, Întrebarea se pune dacă acest temei juridic mai corespunde vremurilor actuale. Răspunsul este nu. Trebuie modificat temeiul juridic, ceea ce ar constitui o îmbunătățire eficientă. Permiteți-mi să mă refer la trei puncte cheie. În primul rând, concentrarea asupra activității nucleu a OLAF și anume cea investigativă, apoi rolul Comitetului de Supraveghere OLAF la supravegherea activității de investigație a OLAF și îmbunătățirea rezultat rezultatelor activității printr-o mai bună planificare a investigațiilor, așa cum s-a menționat uh, deja, comentariile în această privință fiind uh, făcute de doamna Wright. Concentrarea asupra activității nucleu. Cred că aici nu trebuie să mai adaugă prea multe, cifrele au fost deja amintite. Cred însă că această chestiune a activității nucleu, așa cum a a fost evidențiată în repetate rânduri și de către comitetul nostru. Văd că dați aprobator din cap, uh, domnule Wright. Așadar, nu trebuie să ne concentrăm doar asupra cifrelor, ci trebuie să dăm și o definiție a termenului investigație. Pentru că aceasta presupune și o contribuție din partea personalului care se ocupă cu uh, colectarea de informații. Așadar, numărul de angajați din directoratele A și B nu este neapărat uh, semnificativ, însă, totuși, procetajul celor care efectuează activități care nu au ce căuta la OLAF este în continuare prea mare, pentru că, în opinia noastră, OLAF este organismul care efectuează investigații financiare pentru a proteja interesele Uniunii Europene. De aceea doresc să reamintesc și cuvintele domnului Kessler, care spunea că dorește să uh, folosească 50% din personal pentru această inv activitate investigativă. I-am spus-o și direct că vom uh, analiza acest obiectiv, implementarea sa. Curtea de conturi a spus pe bună dreptate că timpul mediu al investigațiilor nu a fost redus în mod evident în timpul care a trecut. Aceste perioade continuă să fie mult prea lungi, la o medie de 25 de luni și 7,1 luni pentru evaluarea preliminară reprezintă perioade care nu pot să genereze încredere, așa cum s-a spus. Încredere în activitatea investigativă a OLAF. Dacă aceste cifre nu vor fi ameliorate, va trebui să vedem ce investigații ar trebui să uh, Uh, preia Olaf. Pentru că în ultima vreme au existat și cazuri mai complexe. Singurul uh, element pe care îl avem la dispoziție pentru a corecta aceste neajunsuri ar fi creșterea numărului personalului afectat acestei activități. Eu cred că nu va fi ușor să modifică modul de lucru și structura OLAF. Acest lucru nu va fi posibil doar printr-o modificare a organigramei și un transfer al personalului, ci pentru acest astfel de modificări avem nevoie de decizii clare, atât din partea Comisiei cât și din partea OLAF. În plus, avem nevoie și de măsuri adiacente și de instruire, iar Comitetul de Supraveghere va acordă o atenție sporită și acestor elemente. În al doilea punct, și s-a spus în mod clar din partea doamnelor și domnilor deputați, este faptul că controlul asupra OLAF nu este evident. Această mențiune a fost făcută și de către Curtea de Conturi în raportul său, și anume că nu este asigurat controlul independent al activităților OLAF. Astfel, se recomandă ca și cadrul juridic pentru aceste investigații ale OLAF să fie modificat în consecință pentru o simplificare corespunzătoare, așa cum recomandă și comisia dumneavoastră. Comisia a venit și cu o propunere de modificare a regulamentului 1033 care guvernează OLAF. Noi considerăm că o parte din recomandările noastre au fost uh, avute în vedere, uh, însă nu au fost luate în considerare și toate recomandările din rezoluția Parlamentului European din 2008. Constat că Punctele asupra cărora se atrage atenția în mod uh, special în raportul Curții de Conturi trebuie luate mai în serios. În plus, Comisia trebuie să participe la schimbul de informații între OLAF și cele trei organe pe diferite chestiuni. Sunt convinsă că consolidarea OLAF va fi în folosul independenței sale, Însă nu va fi posibil acest lucru dacă nu se va asigura și un control uh, eficient și independent a activităților sale operative. Și cine altul decât Comitetul de Supraveghere ar fi în măsură să îndeplinească acest control? Acest uh, control și această responsabilitate nu va face abstracție, bineînțeles, de prerogativele directorului general. Uh, și bineînțeles că ne vom respecta și obligația de a transmite informațiile corespunzătoare către statele membre. Noi nu dorim să ne substituim locului directorului general și nu vom interveni în investigațiile curente. În ceea ce privește dialogul, fie că este vorba de schimbul de opinii prevăzut de comisie sau uh, de consultările cu Parlamentul uh, European, la care este invitată și Comitetul de Supraveghere, noi dorim să putem constata eficiența activităților Olaf. Și cine altcineva decât acest comitet de supraveghere ar putea da această certitudine? Însă pentru a putea atinge acest obiectiv, prerogativele Comitetului de Supraveghere ar trebui definite foarte clar în nou regulament al OLAF și ar trebui să fie puse la dispoziție și resursele umane corespunzătoare pentru a putea îndeplini această atribuție în mod independent. Astfel, am putea asigura că drepturile persoanelor juridice și fizice care fac obiectul acestor investigații vor fi respectate. Acest tip de control ar contribui și la uh, jurisprudența dată de Curtea de Conturi, eh, îmi cer scuze, de Curtea Europeană de Justiție eh, să fie respectată. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Doamna Wright este invitată să intervine, dar vă rog aveți două minute, fiindcă suntem foarte în urmă cu timpul și probabil coordonatorii o să mă urască dacă nu o să putem avea reuniune. Domnule președinte, foarte scurt. Mulțumesc. În ultimele luni, pe mine m-a interesat controlul și gestionarea anchetelor OLAF, lucru care subliniază tot ceea ce a spus Curtea de Conturi cu privire la durata anchetelor și eficiența rolului operațional al OLAF și unul dintre elemente este o planificare eficientă încă de la început. De la început pentru investigații care trebuie să fie planificate și un proces continuu de monitorizare a modului în care sunt controlate investigațiile și gestionate în propriile unități. Comisia de supraveghere a formulat un aviz foarte clar pe acest subiect. Mă bucur să văd că s-au înregistrat progrese, în implementarea propunerilor noastre și sper că în anul următor vom, veni, vom vedea o scurtare a duratei investigațiilor. Foarte important datorită faptului că investigațiile au fost planificate mai eficient și, cum am spus, gestionarea lor a fost strict controlată la nivelul OLAF și, sigur, Comitetul de Supraveghere joacă un rol important, deși nu poate să intervină în investigații în curs de derulare, lucru care uh, are un impact asupra gamei pe care o putem adopta pentru a controla investigațiile, dar fără îndoială vom fi foarte atenți la modul în care recomandările noastre sunt implementate, lucru care uh, credem noi va ajuta la îmbunătățirea eficienței și scurtarea timpului de investigație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wright, pentru această intervenție și mulțumesc și pentru faptul că ați avut uh, o intervenție așa de succintă, dar plină de conținut. Domnul Galea, două minute, vă rog. Thank you, Chair. I think that the three... Mulțumesc. Cred că cei trei membri ai OLAF care au intervenit astăzi au subliniat niște aspecte care vor continua să fie relevante pentru această dezbatere, mai ales în acest domeniu. Raportul curții abordează foarte clar și uh, destul de detaliat chestiunile menționate de doamna Gresle cu privire la eficacitate, eficiență și gestionarea operațiunilor OLAF. Domnul Ailet, pe de altă parte, a repetat poziția Comisiei și a OLAF-ului pe acest uh, aspect. Un alt aspect care cred eu este foarte important este cel menționat de doamna Ayala Sander în ceea ce privește vigilența operațiunilor OLAF. Curtea consideră că Curtea Europeană de Justiție nu este suficientă pentru exercitarea acestui aceste activități de supraveghere și cred că am adoptat o atitudine necorespunzătoare dacă ne-am bazat doar pe acest gen de supraveghere. Trebuie să existe și o supraveghere normală de zi cu zi care să fie eficientă pentru ca toată lumea să fie încredințată că OLAF funcționează la capacitate maximă în cadrul um, limitelor stabilite de lege. Și domnul Balcites, sincer să fiu, problema menționată de domnia sa nu ține de OLAF, ci de Consiliu, ci de Parlament, ci de Comisie. Dacă nu rezolvăm această problemă a dublei funcții OLAF, OLAF-ul va continua să se găsească între Ciocan și Nicovală și vor continua să fie criticați de curtea de conturi cu privire la faptul că nu se axează suficient pe investigații care sunt privite ca funcția cheie de către curte. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi membri! Mulțumesc domnului Galea reprezentanților Comitetului de Supraveghere și tuturor celor care au contribuit la discuția aceasta extrem de utilă astăzi. Punctul 7 de pe este închis. Dați-mi voie să uh, închei și ședința de astăzi. Ne revedem mâine dimineață la ora 9 și doresc acum să deschid reuniunea coordonatorilor, care va fi foarte scurtă și înainte să trecem mai departe, Vreau să-i rog pe toți cei care nu trebuie să fie în sală să părăsească sala.